Uh, dear colleagues, can we start our... Dragi colegi, vă rog să luați loc, să ne începem reuniunea. Avem uh, ordine de zi destul de încărcată. Vă urez bun venit tuturor și aș dori să încep cu punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți comentarii și nici obiecțiuni, adoptăm ordinea de zi. Cel de-al doilea punct este aprobarea procesului verbal al reuniunii din 3-4 noiembrie. Aceste procese verbale v-au fost deja distribuite și dacă până la sfârșitul reuniunii nu se ridică obiecțiuni, acest proces verbal va fi adoptat. Punctul 3. Comunicările președintei. În mod teoretic asta ar trebui să fac, însă deoarece mai târziu avem reuniunea cu coordonatorii, voi face aceste comunicări mâine, dacă sunteți de acord. Trecem așadar la punctul 4, un schimb de opinii cu domnul Klaus Clip. Mă scuzați? Domnul Lambert. Aș vrea să vă informez pe scurt în legătură cu progresul unui raport pe care l-am votat aici. Era vorba de locuințele pentru persoanele marginale. Să vă spun cum vom proceda. Propunerea noastră a fost analizată din nou de către Consiliu. Ei doresc să facă anumite modificări După cum știți, există, noi am înaintat amendamente care schimbă acest regulament și se pare că e nevoie de mult mai mult timp pentru ca cei de la Consiliu să vină cu o propunere. Ieri dimineață am ajuns la o înțelegere, există S-au făcut câteva modificări minore, însă ceea ce e mai important este că acum funcționăm sub tratatul de la Lisabona. Asta înseamnă că intrăm într-o nouă fază când parlamentele naționale au o perioadă de 8 săptămâni pentru a se pronunța dacă principiul de subsidiaritate trebuie aplicat sau nu. Noi, practic, ne-am terminat munca, însă va trebui să așteptăm până în luna martie pentru a putea lua o decizie în plenară. Eu unul mă bucur foarte mult că am ajuns la o înțelegere, însă sunt oarecum puțin dezamăgit, deși mă bucură intrarea în vigoare a tratatului Lisabona, deci sunt dezamăgit de faptul că nu putem uh, lucra la fel de repede ca de obicei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, uh, stimate coleg Lambert. Nu e un punct care era pe ordinea de zi, însă e clar că vom avea probleme și mai mari cu cel de-al doilea regulament. Vă mulțumesc însă pentru comentariu. Dacă nu mai aveți alte remarci, trecem la punctul 4, un schimb de opinii cu secretarul general al adunării regiunilor europene, domnul Klaus Klipp. Dumnealui este secretarul general al acestei organizații Aș vrea să vă reamintesc că această adunare a regiunilor are 25 de ani acum. Este rețeaua independentă cea mai mare de regiuni în uh, Uniunea, în Europa, deci nu doar în uh, Uniunea Europeană. Avem uh, regiuni din, uh, două, din 33 de țări, uh, organizații interregionale și l-am invitat pe domnul Klaus Klip pentru ca dumnealui să ne informeze în legătură cu activitățile acestei adunări. Mai acum, mai ales acum, în contextul intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a noii politici de coeziune. Îl voi ruga așadar pe domnul Clip să ne împărtășească toate aceste informații, după care vom avea un schimb de opinii. Vă mulțumesc! În primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că președintele nostru nu a putut să vină aici. În Franța au loc alegeri, au, are loc o campanie electorală pentru alegerile locale și de aceea nu a putut veni. Când am trecut astăzi pe aici, am văzut pe Parlament, pe Berlamont, mă scuzați, un afiș enorm în care se spunea că 1 decembrie este ziua de mondială de luptă împotriva SIDA, însă cu toții știm că în aceeași zi a intrat în uh, vigoare tratatul de la Lisabona și aș vrea să vă spun că și în 2002 convenția a început să funcționeze pentru a redacta tratatul. S-au făcut foarte multe în cadrul tratatului de la Lisabona, iar acum știți cu toții că se recunoaște rolul regiunilor și al subsidiarității. De asemenea, mă bucură faptul că acum, dumneavoastră, Parlamentul European, aveți drepturile unui adevărat organ legislativ – va fi un nou început pentru o bună colaborare între deputații europeni pe de o parte și politicienii aleși ai regiunilor pe de altă parte. Așa cum a spus și Danuta, AR s-a creat în 1985. Avea membri din, do- din 33 de țări și din afara Uniunii Europene, însă sunt cu toate țări care fac parte din Consiliul Europei. Avem 270 de regiuni, 30% din afara UE, din Elveția, Norvegia și în rest din Uniunea Europeană. Avem de asemenea 16 organizații care fac parte din uh, organizația noastră, din adunarea noastră, asociații cum ar fi, de exemplu, cea a Pirineilor, care urmează să primească un nou format. Pe de o parte, noi facem activități de militare, advocacy, către instituțiile europene, dar și față de autoritățile locale, instituțiile locale, pe teme de descentralizare și, pe de altă parte, ne ocupăm de, de cooperare. Avem trei grupuri diferite. Unul se referă la schimbul de experiență, schimb de metodologie. Ne-am uh, elaborat propria metodologie folosind know-how-ul experților regionali. Avem uh, o academie de training, un schimb de informații și de experiență pentru a încuraja aceste practici. De asemenea, organizăm și concursuri în acest sens. În ceea ce privește cooperarea practică, aici e vorba de schimb de experiență. Avem de asemenea și un program de schimb cu sute de persoane care participă, deci după ce își încheie Uh, pregătirea profesională. Avem proiecte unor subvenționate de Uniunea Europeană, unor noi conducem proiectele, altor suntem parteneri. Peste 90% din uh, bugetul nostru este acoperit de taxele aderenților, membrilor noștri și 10% din surse diferite, printre care și finanțarea comunitară. Membrii noștri sunt membri deoarece aleg acest lucru. Ei uh, plătesc această taxă și în uh, ultimii ani numărul membrilor a crescut și e și în continuare în creștere. Deci acestea sunt cele două niveluri. Lucrări de advocacy și cooperare. Avem de asemenea și comitete permanente. Avem unul pentru politică socială și sănătate publică, un comitet pentru educație, tineret și cultură. Un altul asupra afacerilor instituționale la biroul nostru și avem și un comitet permanent pentru șanse egale. Pentru a vă da o idee generală, adunarea noastră nu uh, este o organizație birocratică, suntem o asociație, asociație membrii ni se adresează, suntem o rețea vie în care membrii se implică activ. Aceștia nu își plătesc doar taxa de membru, ci participă. Și astfel organizăm reuniuni, foruri cetățenești, tot felul de activități în diferitele regiuni care fac parte. Însă regiunile participă și prin activități de cercetare, de lobby, scriu uh, studii, uh, conduc proiecte. Prin urmare, avem această activitate la nivel european și ceea ce este unic este că noi suntem prezenți în toate aceste 270 de regiuni care fac parte din adunarea regiunilor europene. Aceasta a fost o scurtă prezentare. Acum mă voi referi la temele importante pentru noi. În primul rând, ce fel de Europa dorim? O Europa cu din ce în ce mai multe regulamente sau o Europa a cetățenilor, a regiunilor? După părerea mea, trebuie să creăm o Europa care să le confere cetățenilor și regiunilor uh, putere, autonomie, posibilitatea de a se dezvolta. Eu pot compara situațiile din diferitele regiuni, o viziune, să zic așa, fotografică. Există regiuni care pot fi comparate și de multe ori vedem cum în termen de 20 de ani anumite regiuni comparabile evoluează în timp ce altele nu reușesc acest lucru. De aceea trebuie să facem multe, să dăm dovadă de solidaritate interregională, însă și instituțiile europene pot interveni. V-am spus că avem membri din 33 de țări. Asta înseamnă 33 de sisteme de organizare regională. Însă ceea ce ne unește sunt politicienii aleși, care trebuie să facă ceva pentru a fi realeși de către cetățeni. Au un mandat, în uh, general, de patru ani pentru a realiza, pentru a obține ceva. acești politicieni, fie că au resurse sau nu, trebuie să își facă treaba. Un alt lucru care are o strânsă legătură cu dumneavoastră, deputat, parlamentar european, este următorul. Am făcut în această primăvară un studiu privind uh, finanțele și ne-am dat seama că există 22 de milioane de IMM-uri în Europa. Acestea reprezintă 98-99% din toate companiile europene și au creat două treimi din toate locurile de muncă. Cu toții știți aceste cifre, însă vreau să le accentuez încă o dată. Și dacă avem o criză financiară ca cea pe care o avem, ne întrebăm cine va putea lua legătura cu toate aceste companii care riscă să dea faliment. Chiar dacă 10 sau 15% dau faliment, cifrele sunt importante și toate acestea se întâmplă la nivel regional, unde există agenții de dezvoltare regională cu politicieni care se ocupă de acest lucru. Și în Croația, în Spania, am văzut un exemplu foarte bun când uh, au creat o schemă de garantare pentru IMM-uri au luat fonduri folosite din altă parte pentru că și-au dat seama că nu își permiteau ca toate aceste companii să dea faliment, pentru că astfel șomajul ar fi crescut. E un exemplu care vă arată cât de mult se implică regiunile pentru a combate criza actuală. Am făcut de asemenea o altă anchetă, un studiu privind energia. Am avut reacții reprezentative din toată Europa și ne-am dat seama că 91% din regiuni, deci în 91% din regiuni, energia este o prioritate de vârf în următorii ani. Iar majoritatea regiunilor au de asemenea o strategie de combatere a schimbării climatice. Energia ecologică, cea regenerabilă, alternativă reprezintă niște energii care țin de o anumită locație. Iar regiunile trebuie să hotărască în acest domeniu. Această energie duce la creșterea economică, deoarece de foarte multe ori în aceeași uh, regiune se instalează, de exemplu, industria auto și astfel se creează aceste aglomerări economice în jurul acestor surse de energie. Există soluții diferite în funcție de situația geografică sau naturală a regiunilor și cu siguranță regiunile sunt un factor important pentru a crea locuri de muncă Tocmai m-am întors de la Belford, unde am fost uh, săptămâna trecută la adunarea noastră generală când am discutat despre diversificarea economică necesară pentru locurile de muncă. Acolo am văzut ce s-a făcut la nivel regional și vreau să vă spun că General Electric, o multinațională bine cunoscută, are personal care se ocupă de energie în Europa, care a luat legătura cu noi, ne-au întrebat cum putem uh, colabora această companie și-a dat seama că la nivel regional se iau foarte multe decizii în nivelul uh, energetic. PNUD-ul spune că 60-70% din toate eforturile de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice vor trebui luate la nivel regional. Regiunile vor putea face și mai mult dacă vor avea competențele necesare și li se va da această putere. Am făcut de asemenea un alt studiu privind descentralizarea și legătura dintre acest fenomen și uh, creșterea economică. A fost un proiect de 2 ani. Am definit descentralizarea, am definit indicatori pentru descentralizare care sunt importanți în ceea ce privește resursele financiare și De asemenea, am analizat uh, impactul acestor uh, indicatori asupra economiei. Există un impact clar al descentralizării asupra creșterii economice. De exemplu, de, lipsa descentralizării este un obstacol în calea dezvoltării economice. La DG Regio am discutat despre acest lucru, de asemenea la o reuniune cu alte direcții generale de la Comisie. Am discutat în detaliu această problemă și cu toții am spus că trebuie să facem ceva și că metodologia pe care noi o propusesem era corectă. Să vă mai dau un exemplu. Regiunile se dezvoltă mai bine în ceea ce privește inovația dacă au competențe pentru cercetare și în ceea ce privește universitățile. Dacă universitățile și cercetarea sunt organizate la nivel central, atunci inovația și dezvoltarea sunt stabilite, nu se desfășoară așa cum trebuie, deoarece de foarte multe ori universitățile și cercetarea ar trebui să fie la nivel regional. Sper să avem și o discuție după toate după toată această prezentare. Bineînțeles, ne-am ocupat mult și de politica de coeziune, le-am cerut părerea membrilor noștri, ne ocupăm de inovare, de dezvoltare economică pentru a înțelege ce se va întâmpla cu strategia de la Lisabona, acum strategia 2020. Bineînțeles, ne ocupăm de turism, dezvoltare rurală, schimbare demografică, finanțarea sistemelor de sănătate regională, deoarece în Europa de Est și de Sud sănătatea uh, este plătită de la bugetul regional, ca și în Scandinavia. În Franța, în Germania există asigurări, însă în Scandinavia, în țările din estul Europei și în sud, statul, regiunile, mă scuzați, plătesc aceste cheltuieli. În Suedia, practic 50% din bugetul național este dedicat sănătății. De asemenea, ne ocupăm și de utilizarea uh, informaticii pentru uh, serviciile de sănătate când discutăm de asemenea despre cultură, despre limbile mai puțin folosite, despre creativitate și diversitate. Atunci când analizezi, de exemplu, cultura, nu trebuie să te gândești uh, doar la cei care lucrează pe teren. E nevoie de foarte multe ori de personal specializat. În ceea ce privește politica de tineret, și aici am organizat foarte multe activități în cadrul unui program comun inițiat anul trecut, care se intitulează Rețeaua Tineretului European. Deci tineri de la parlamentele regionale participă la lucrări, așa cum o fac și politicienii, participă la, la reuniunile noastre. Ne ocupăm de asemenea și de cooperarea descentralizată cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Discutăm despre schimbarea climatică aici și eu cred că un, regiunile pot fi un exemplu, regiunile europene pot fi un exemplu la nivel internațional. Există de asemenea și alte metode. Am hotărât de asemenea un plan uh, privind așteptările pe care le avem noi de la comisie în diferite domenii, cum ar fi, de exemplu, concurența. De asemenea, în ceea ce vrește subsidiaritatea, avem și aici un proiect care se referă la comunicarea în legătură cu subsidiaritatea către cetățeni și către instituții. Pe scurt, pentru fiecare temă menționată avem o abordare integrată din diferite perspective. Unor organizăm conferințe, de foarte multe ori mai multe activități, avem uh, o revizuire între omologi, ateliere, organizăm concursuri. Deci nu venim de fiecare dată direct cu un document care prezintă poziția noastră. Nu, noi organizăm conferințe, organizăm activitățile de follow-up, pentru a ne asigura că aceste activități sunt bine înțelese și că politicienii aleși pot pune în practică aceste măsuri pentru a-și elabora propriile politici. Cam asta e ceea ce facem noi pentru regiuni. Mai trebuie să spun încă o dată că regiunile se sprijină una pe, ce, pe cealaltă Ofițerii regionali sunt cei care muncesc, nu experți, nu profesori, nu consultanți. Acest lucru face o diferență, pentru că ei sunt obișnuiți să lucreze cu politicieni și cu persoane implicate în administrație. Este diferit când vine o persoană din exterior. Acum, odată cu tratatul de la Lisabona, sperăm că Parlamentul European va putea face și mai multe pentru a da o mai mare putere regiunilor. Au existat deja niște mișcări în acest sens, dar cred că e foarte necesar să se continue în această direcție. Cred că e o șansă foarte bună ca politicienii aleși în regiuni să fie partenerii noștri în Parlamentul European. Europa este un continent care înflorește în toate regiunile, în toate orașele și nu doar în anumite locuri. În această direcție dorim să ne îndreptăm și cred că avem un cel comun. Vă mulțumesc! Îți mulțumim, Claus! Am alocat o oră acestui punct de pe ordinea de zi, înseamnă că mai avem încă o jumătate de oră pentru discuție. Vă mul- îți mulțumim că nu ne-ai prezentat doar ceea ce faceți, ci și ce se întâmplă în Europa la nivel regional. Ne-ați dat aceste exemple prin care am înțeles că regiunile europene deja răspund la provocările cu care se confruntă Europa acum. Avem deja trei colegi care vor să ia cuvântul. Vă rog, cei care doriți să luați cuvântul, să ne anunțați. Domnul Blasac este primul vorbitor. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat uh, asociația dumneavoastră. Probabil știți că noi colaborăm foarte strâns cu Comitetul Regiunilor. Noi suntem cei responsabili pentru această cooperare. Întrebarea mea e următoarea. Cooperați și cu, dacă cooperați și cu Comitetul Regiunilor, cu municipalitățile europene și regiunile, cu autoritățile locale din Europa și de asemenea și cu Consiliul Europei. A doua întrebare e următoarea. Cred că în domeniul cooperării e foarte important următorul lucru. Orașele foarte mari care există în regiunea dumneavoastră sunt importante, cooperați cu ele. Vă mulțumesc, urmează domnul Tremopolus. όντως ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Πρόεδρος α, της Συνέλευσης των Περιφερειών. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Aș dori să ă, spun ce a spus și domnul secretar general în ceea ce privește adunarea regiunilor Europei. Dorim, într-adevăr, să punem în aplicare ceea ce s-a discutat. Aici intră în discuție și Uniunea Europeană există o discuție în ceea ce privește naționalizarea politicii de coeziune. Ați discutat deja acest lucru? Care este poziția dumneavoastră? Mulțumim. Urmează doamna Huzmenova. Mulțumesc. Mă voi uh, exprima în limba bulgară. Aș vrea să vă mulțumesc. Тази информация е изключително полезна и аз ще направя всичко възможно. Eu sunt uh, reprezentantă a acestei comisii. Deci în această calitate voi face... Avem probleme cu interpretarea. Deci voi face tot posibilul pentru a transmite informațiile necesare reprezentanților colectivităților locale din Bulgaria. Ați vorbit, domnule Clip, despre diferitele politici Ați vorbit despre politica de coeziune și despre faptul că în activitatea dumneavoastră analizați această politică de coeziune. După cum știm că Uniunea Europeană se bazează pe principiul solidarității, aș vrea personal să știu dacă ați prevăzut niște acțiuni speciale pentru noile state membre. Știm cu toții că regiunile sunt diferite, că există mari diferențe între regiuni, o, iar o mare parte din regiunile subdezvoltate se află în țara mea, în Bulgaria. De aceea aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați prevăzut o politică specială pentru aceste noi țări membre. Aș vrea de asemenea să știu care sunt partenerii dumneavoastră. E vorba de colectivitățile teritoriale, de guverne. Cum organizați parteneriatele dumneavoastră? Și aș vrea să știu dacă doriți să intensificați aceste parteneriate cu colectivitățile locale din noile state membre. Vă mulțumesc! Thank you very much. I would like... Vă mulțumim foarte mult! Îl rog acum pe Claus să răspundă la întrebările care au fost adresate. Mulțumesc pentru domnul Blazac. Nu doar că noi cooperăm cu Comitetul Regiunilor, ci acesta nici nu ar exista fără să existe adunarea regiunilor europene. Asta a fost una dintre prima noastră acțiuni, acțiune, adunarea, crearea adunării regiunilor europene. Același lucru este valabil și pentru Congresul Autorităților Locale și Regionale din Europa și acesta există tot mulțumită adunării regiunilor europene. Noi suntem cei care au creat aceste organizații. Există o diferență mare între cele două corpuri de consultare, unul pentru Consiliul Europei și unul pentru instituții în organizația noastră. Regiunile sunt membri organizației noastre, se aleg diferiți politicieni din diferite activități, depinzând de ce ne ocupăm astfel încât noi putem să colaborăm foarte bine cu toate regiunile din Europa. Mai există și alte două componente în ca- care sunt formate din grupuri mici de reprezentanți, în care sunt reprezentate departamentele locale, autoritățile din diferitele țări. Acesta e un corp separat. Am spus că e o rețea de oameni care cooperează, cum cooperăm cu orașele. Orașele sunt și ele uh, parte din, uh, din regiunile membre. V-ați referit la orașele mari din Europa. Ar putea să existe situații în care opiniile noastre diferă, însă în principiu mergem în același sens. Situația dintre secretariatele lor și al nostru e că avem un interes să lucrăm împreună facem schimburi de opinii, avem poziții comune și așa mai departe. Acum îi voi răspunde doamnei Tremopulos. Ați pus o întrebare interesantă. Desigur că suntem uh, împotriva. Am um, scris și o scrisoare domnului Barroso. Se pare că vorbim de un document care nu există, dar despre care vorbește toată lumea. Mai uh, lucrăm și cu multe alte asociații. Situația aceasta nu e cea pe care ne-o dorim în contextul tratatului de la Lisabona, despre care tocmai am vorbit și în care apare subsidiaritatea de 15 ori, cred. Aici e foarte clar că rolul autorităților locale e important în Europa și că trebuie să fie uh, și mai important. Și acum se discută, iată, despre naționalizare. Dacă ne uităm la stadiul privind descentralizarea și creșterea economică, cum am putea să vorbim despre naționalizarea politicilor regionale? Pentru că ne-am întors la agenda politică din anul 2000. Adică atunci când noi eram o economie în plină dezvoltare în lume, acest lucru se discuta în Bruxelles și cu guvernele naționale, dar a uitat să vorbească și cu cei care, de fapt, răspundeau de implementarea politicilor. Sunt conștient că în foarte multe țări și mai ales în cele din estul Europei există sisteme care sunt mai centralizate noi încercăm tot timpul să sprijinim ideea de a da mai multă putere regiunilor. Să vedem exemplul Franței. Noi avem sediul în Strasburg. Suntem singura autoritate care are un, uh, un Alsacia care are un proiect pilot de administrare. Uh, foarte multe dintre fondurile alocate se întorc pentru că nu reușesc să le folosească cum ar trebui și asta din cauza centralizării. Apoi doamna, doamna Hrismenova a pus o întrebare. Noi lucrăm pentru a crea solidaritate între regiuni. Fără îndoială, noi sprijinim politica de coeziune, mai ales în ceea ce privește regiunile sărace și Europa de Est. Există o politică regională pentru toate regiunile. În uh, statele membre mai bogate există probleme care trebuie abordate și când discutăm despre competitivitate ne dăm seama cât de importantă este această chestiune. Politica de coeziune vrea să ajute țăr țările mai sărace din Europa și mai ales din estul Europei. Membrii sunt guvernele regionale. Aceștia sunt oamenii cu care lucrăm. Depinde de situație. Sper că v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Lambert. Am uh, și eu două întrebări. Ați vorbit despre entuziasmul legat de energie, clim, uh, schimbări climatice. Mie, în anul 2000-2006 discutam despre uh, câteva procente, acum discutăm despre 40 de procente. Am combinat această întrebare cu raportul BACA în ceea ce privește politica regională. Aici există și o dezbatere în ceea ce privește faptul că finanțarea este acum mai împărțită. Se spune că trebuie alocate fonduri mai mari pentru anumite scopuri. Cred că acest lucru e negativ în ceea ce privește abordarea integrată în domeniul regional. Ce credeți că ar trebui să facem pentru a ne moderniza instrumentele financiare, astfel încât uh, regiunile să aibă mai multă putere? Sau ar trebui oare să schimbăm această abordare integrată? A doua întrebare e următoarea. Uh, mă bucur foarte mult că sunteți aici, mă bucur că sunt invitate organizații ca dumneavoastră. Dumneavoastră puteți urma programul nostru, puteți să urmăriți uh, raportul nostru care e important în ceea ce privește politica de coeziune. Contribuiți cu ceva la acest raport? Mulțumesc, domnul Piple. Mulțumesc. Și eu vreau să fac o legătură cu întrebările care au fost puse. Am auzit multe informații despre cu ce se ocupă adunarea regiunilor europene, dar vă aflați aici într-un, uh, într-o instituție legislatoare. Aici ne aflăm la Comisia Regii. Noi suntem cei care uh, reprezentăm interesul regiunilor din Europa. Întrebarea mea următoarea ce așteptați din partea noastră, ce așteptați din partea acestei comisii, ce se poate face în cadrul acestei comisii în următoarele luni. M-ar interesa foarte mult răspunsul dumneavoastră. A doua întrebare. Dacă discutăm despre raportul BACA, atunci uh, Uh, politicile regionale vor fi subordonate scopurilor următoare, schimburi climatice, politici sociale, mediu. Unde rămâne competitivitatea, infrastructura, inovația? Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri? Domnul Linici. Ja również mam kilka pytań. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări în legătură cu diferite teme despre care ați vorbit. Cercetarea, de exemplu, și dezvoltarea. Aveți perfectă dreptate în legătură cu descentralizarea care este necesară Însă, ca și colegii mei, aș vrea să vă pun câteva întrebări concrete. Dumneavoastră ați spus că sperați ca regiunile să aibă mai multe competențe. Prin aceasta eu înțeleg mai multe competențe decât cele pe care le au în momentul de față în diferitele state membre. Întrebarea mea este care sunt așteptările dumneavoastră? Ce vreți să spuneți concret? Ce competențe pot avea? Ce anume pot gestiona regiunile în statele membre? Deci ce responsabilități ar putea avea? Asta e prima întrebare. Cea de-a doua acum. Ce credeți despre politica pe care o practică Uniunea Europeană? Politica macro-regională. În momentul de față există o strategie pentru Marea Baltică, de exemplu. Întrebarea ar fi următoarea. Cum credeți că se poate dezvolta această politică macro-regională? Ce credeți despre această politică? Thank you. Can I start vielleicht uh, maybe to answer to Mr. Pieper? Dori să încep să răspund domnului Pieper. Pentru că aceasta era ideea. Ce vreți de la noi? Și acesta mi se pare lucrul important. Am dorit să cooperăm cu dumneavoastră în politica de coeziune din viitor, uh, să vă expunem punctele noastre de vedere în legătură cu viitoarea strategie de oferte prin proiectul de la, prin Lisabona. Pentru noi, uh, noua strategie a reprezentat un șoc Acolo credem că trebuie să luptăm împotriva acestor politici. Sperăm că vom putea fi parteneri cu dumneavoastră în acest sens. Nu este, vorba este posibil să vorbim doar, doar despre mediu și agenda de la Gothenburg și să uităm complet de competitivitate. În legătură cu întrebarea domnului Van Nistelrooy, în legătură cu sumele necheltuite, într-adevăr ne dăm seama că există o problemă aici cu regiunile care nu și-au cheltuit fondurile comunitare uh, în domeniul energiei. De ce? Nu pentru că nu ar avea activități în domeniul energiei. Este vorba doar de lipsa de informare. Dacă avem uh, foarte multe programe prin uh, multe direcții generale, cu o serie de linii directoare, uh, este destul de greu să găsești pe cineva care să cunoască întreg acest hățiș de reglementări și de aceea, în final, foarte multe regiuni au probleme cu utilizarea acestor fonduri disponibile în domeniul energetic. Însă asta nu înseamnă că nu investesc și nu lucrează în sectorul energetic. Este interesant că există regiuni mai puternice și unele mai puțin puternice, Regatul Unit, comitatele nu sunt la fel de puternice, unele au achiziții publice, ecologice, pentru propriile lor clădiri, formează școlile și serviciile publice pentru a folosi mai eficient energia și pentru a cunoaște consecințele economisirii energiei și pe de altă parte există o regiune cum ar fi Valencia, unde se investesc un miliard de euro în parcuri eoliene. Există de asemenea și alte exemple de regiuni care au programe de subvenții, credite preferențiale cetățenilor sau companiilor care investesc în energii noi sau regenerabile. Există regiuni care fac acest lucru, însă și regiunile care nu au suficienți bani uh, fac eforturi în legătură cu abordarea macroeconomică ce apare în acest, în acest document neoficial din partea experților. Mi se pare că este greșit să alocăm sume ale Uniunii Europene pentru anumite uh, puncte. Însă ideea nu este să distribuim bani, este să există rezultate și trebuie să vedem care sunt rezultatele și cum sunt uh, puse în aplicare. Nu este același lucru să ai o companie care vrea să vândă mașini de 50 de milioane de euro. Dacă nu ai vânzători, nu vei putea vinde mașinile. Uh, acești uh, vânzători, ca să spunem așa, se află la nivelul regional. Este vorba de toate părțile interesate, la la, pe teren, uh, faptul că trimiți uh, sume mari de bani și reglementezi totul, nu cred în aceste lucruri, trebuie să ne gândim și la oamenii care vor să vor implementa aceste politici. Nu credem că trebuie schimbată abordarea integrată. Bineînțeles că urmărim și noi activitatea dumneavoastră a existat o întrebare de aici, din față, cum să acordăm mai multe puteri regiunilor. Este un punct delicat pentru că credem în subsidiaritate, deci descentralizare și diversitate, însă nu putem să spunem statelor membre cum să organizeze regiunile. Însă dacă examinăm studiile existente, nu doar ale noastre, ci și ale OCDE, vedem că toate regiunile au un rol crucial în dezvoltare. Dacă examinăm felul cum se implementează politica regională, este clar că unele regiuni ar trebui să aibă foarte multe competențe. Atitudinea AR în legătură cu politica macroregiunilor este o discuție lungă. Încercăm să susținem uh, politicieni, politicieni responsabili la nivel regional, aleși de către cetățeni și care să ia decizii, care să schimbe uh, viața cetățenilor. Acum se creează aceste microregiuni, aceste macroregiuni unde apar anumite consilii uh, destul de anonime pe care nu le cunoaște nimeni am discutat acest lucru în întâlnirea biroului nostru acum câteva săptămâni cu mulți politicieni scandinavi care nu auziseră niciodată de acest concept. Nu, nu mi se pare că este o consultare cu politicienii regionali. Se ia uh, puterea de decizie din mâinile politicienilor aleși și se acordă unor organisme în care nu știi cine uh, răspunde. De ce? Mulți vor spune că nu le, mulți cetățeni vor spune acum că nu le pasă. Însă dacă uh, locuiești într-un oraș și nu funcționează curățenia stradală, atunci știi cui trebuie să te plângi. Dar dacă nu mai știi cui să te plângi pentru că există un organism anonim, înseamnă că îți pierzi orice putere de inițiativă. Și aici avem o problemă cu macroregiunile. Dacă începem această strategie, trebuie gândită până la capăt. Acum avem o Uniune de 27 de state. Vrem o Uniune a de 10 macroregiuni? Asta vrem să avem în viitor? Și nu este vorba de macroregiuni, este vorba de macrostate, de fapt. Este o cooperare între guvernele naționale, de fapt. Înspre asta ne îndreptăm. Avem o regiune baltică, o regiune mediterană, Marea Neagră și fiecare uh, se preocupă doar cu problemele sale și nu uh, cu restul problemelor. Asta vor de fapt cetățenii? Nu sunt sigur. Urmează domnul Michael Stoirer. Mulțumesc, doamna președinte. Am și eu o întrebare. La nivel european avem deja un institut de drept, este acel institut care se ocupă de munca teritorială. Acum se pot organiza diferite reuniuni în cadrul acestui organism și aș dori să vă întreb dacă e suficientă această organizație sau e nevoie de ceva mai mult. Există discuții în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră atunci când intervine și o graniță exterioară. Acest lucru este foarte important pentru noi. Mulțumesc! Mr. Bradburn. Mulțumesc, domnule Bradburn. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare înainte de a comenta despre ceea ce a spus vorbitorul a spus că AER se referă la structuri guvernamentale de al doilea nivel. Uh, asta nu cum funcționează în uh, Regatul Unit, pentru că nu avem asemenea structuri regionale. Avem doar structuri locale sau par- parlamente regionale în Scoția sau în Irlanda de Nord. Asta este prima întrebare și comentariul meu Mă bucur că ați răspuns la o întrebare anterioară și ați spus că nu vreți să transmiteți mai multe puteri pentru regiuni, pentru că partidul din care aparțin eu vrea să elimine regiunile din Regatul Unit în felul în care există ele acum și să se dea înapoi puterea autorităților locale. Mă bucur că nu ați încercat să uh, transmiteți mai multă putere de la centru spre uh, regiuni. Celălalt comentariu pe care l-am, foarte scurt, problema uh, politicii regionale la nivel comunitar și problema finanțării este un mecanism prin care se fac uh, mecanisme pil, proiecte pilot și se cheltuiesc banii direct de la Uniunea Europeană. M-ar interesa cum ar funcționa acest concept la nivelul autorităților locale, pentru că în Regatul Unit avem agenții care se ocupă cu finanțarea regională și care uh, sunt cu total incompetente și mai, fac mai multe pro, mai mult fac probleme pentru autoritățile locale prin aceste proiecte. Așa încât m-ar interesa care este cea mai bună cale de a înainta, pentru că nu vom putea avea o renaționalizare. Însă orice s-ar întâmpla, va fi disponibilă finanțarea pentru diversele state membre și mă interesa să aflu cum vedeți posibilitatea unei finanțări la nivel uh, local și nu regional. Mulțumesc, domnul Cortas Nastra. Mulțumesc, doamnă președinte. Două întrebări subcinte aș avea pentru domnul uh, Clip. Prima întrebare. Ce faceți dumneavoastră în domeniul uh, guvernării și al guverna... guvernanței? Și în al doilea rând, ce relație aveți dumneavoastră cu societatea civilă? Aveți o relație directă cu ei? Cum uh, luați dumneavoastră pulsul societății civile? Mulțumesc! Okay, thank you. Um, on the EGTC, the European grouping on... Ce privește gruparea europeană pentru cooperarea globală? Teritorială zusammenarbeit, ja? E vorba de acea organizație despre care am încurajat-o încă de la început. Atunci am organizat împreună cu domnul Albrecht, care era raportor în Parlament, o audiere care avea tocmai această temă. Pentru a... Trebuie să recunosc că ne-a luat ceva timp, dar acum, în regiunea Pirineilor, spre exemplu, chestiunea a avansat foarte mult și se ține cont de situația geografică a Pirineilor. Mai există și alte exemple din alte țări din Europa. Mare, noi suntem pentru această strategie, deci nu știm dacă să dezvoltăm mai mult acest concept. Deocamdată nu avem un aviz în acest sens. Uh, Ideea este să așteptăm uh, rezultate odată ce acest uh, program va fi implementat și va funcționa. Acum, în ceea ce vrește granițele externe ale Uniunii Europene, aș vrea să vă spun că în fiecare regulament CE se spune că există posibilitatea ca toate regiunile din exteriorul granițelor, deci care se află la granița cu Uniunea Europeană, pot colabora cu Uniunea Europeană. Există deci această posibilitate. Situația din Marea Britanie acum. E o discuție foarte british, după părerea mea. Poate că ar trebui să discutăm această chestiune la o bere. Uh, Într-adevăr, aveți parlament în Scoția, de exemplu. Noi nu avem printre membrii noștri pe nimeni din Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord. Când îi rog pe membrii să ne explice care este situația în Marea Britanie, dacă e o federație, confederație, din punct de vedere juridic ce e exact, deci nimeni nu știe, pe undeva la mijloc. Nu știu dacă v-am înțeles bine în ceea ce privește regiune. Noi, vrem mai multă putere pentru regiuni, însă, după părerea noastră, guvernul regional este un guvern la nivelul 2, cu politicieni aleși. Și știu că situația din Marea Britanie este foarte diferită, unde autoritățile regionale sunt uh, tocmai ceea ce nu ne dorim noi. Niște autorități autonome, conduse de birocrați, uh, nimeni nu știe cine se ocupă uh, de toate acestea. În ceea ce privește gestionarea fondurilor, eu v-am dat exemplul Alsaciei din Franța. E singurul exemplu din Franța, însă foarte multe țări, regiunile gestionează direct banii comunitari. Și de cele mai multe ori, acestea se descurcă foarte bine. Apar și probleme, însă uitați-vă la situația în care banii sunt administrați prin intermediul uh, autorităților centrale. Deci eu cred că există mai multe probleme atunci când banii sunt administrați de la nivel central. E mult mai bine să fie administrați direct de regiune. Ceea ce privește acum guvernarea, am uh, întocmit un uh, document privind uh, guvernarea la niveluri multiple. Noi am dorit să existe într-adevăr o cooperare între instituțiile europene, guvernele naționale și uh, autoritățile regionale. Și acum în ceea ce privește societatea civilă. O întrebare interesantă. Deocamdată vă pot spune că la nivelul regiunilor europene când văd cum sunt organizate acestea, când văd că nu există grupuri politice, nici naționale și că de foarte multe ori există discuții directe între politicieni și vedem că în anumit, într-o anumită țară politicieni de aceeași culoare politică sau de culori diferite au o cu totul altă abordare. De multe ori sunt foarte pragmatici. E important să vedem, să luăm pulsul societății civile Vrem să colaborăm mai mult cu ECOSOC și, de asemenea, de foarte multe ori invităm la activitățile organizației noastre când discutăm despre teme cum ar fi energia. Deci, cu aceste ocazii, invităm reprezentanți ai societății civile, deoarece activitatea lor are o mare legătură cu ceea ce se întâmplă la nivel regional. Și există exemple foarte grăitoare în ceea ce privește soluțiile găsite de către societatea civilă la nivel regional. Forurile cetățenești, de asemenea, sunt o altă activitate pe care o realizăm. Aici se întâlnesc uh, politicieni, reprezentanții noștri și ai societății civile. Dragi colegi, vă mulțumesc, însă vreau să vă spun că avem o problemă. Încă șase colegi doresc să ia cuvântul. Trebuie însă să vorbim și despre celelalte puncte de pe ordinea de zi. De aceea ar trebui să ne adaptăm, eventual să le permitem acestor șase persoane să vorbească acum și să ne scurtăm ordinea de zi însă vă cer să fiți cât mai succinți. Îi cer și domnului Clip, de asemenea, să fie mai concis. Domnul Boștinarul. Thank you very much indeed, Miss Chairwoman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, salut poziția dumneavoastră în legătură cu documentul neoficial al Comisiei Europene, din două motive. Prima întrebare, care este abordarea în legătură cu viitorul politicii de coeziune? Uh, și, în al doilea rând, sunteți pregătiți să cooperați în legătură cu grupul de lucru în legătură cu viitorul politicii de coeziune care va fi înființat în interiorul acestei comisii. A doua întrebare. Ce impact ar trebui să aibă politica de coeziune în noua, noul cadru financiar în contextul constrângerilor bugetare? Pentru că avem și criza economică și viitorul cadrului financiar. Și în final aș dori să îmi exprim disponibilitatea pentru a susține dimensiunea regională, pentru că, după părerea mea, doar la nivel regional se poate realiza coordonare interregională și intraregională, care poate fi făcută doar cu cooperare intraregională. Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vin din Austria și doresc și eu să-i pun o întrebare domnului Clip. Aș dori să știu dacă a vorbit deja cu domnul Han, viitorul comisar. M-ar interesa foarte mult conținutul discuției, mai ales la ce, ce, așteptă, ce așteptări aveți în legătură cu ce va face noul comisar. Vă mulțumesc. Domnul Mailos. Uh, am o întrebare care poate va dorea puțin. Dacă privim fondurile, fondurile pentru cooperarea teritorială este doar 2% din întregul fond de coeziune. 2% sau 2,20%. 7,7 miliarde pentru 2007-2013. Dacă privim perspectiva anterioară, vedem că proiectele de cooperare teritorială nu au fost uh, îndeplinite în proporție de 95%, au rămas în jur de 91%, deci 4% neîndeplinite. Este un rezultat mai bun decât alte state, însă nu s-a ajuns la 95%. Nu există informații în legătură cu noua perspectivă financiară, însă îmbunătățirea sistemelor de control al gestionării la nivel teritorial cu 109 programe neacceptate, dintre care 35 teritoriale. Întrebarea mea este cum putem coopera din partea dumneavoastră pentru a îmbunătăți această cifră, 2% din fonduri se pare că aceste state rămân în urmă, în urma proiectelor naționale de coeziune. Eh, sunteți de aceeași părere, eh, conform informațiilor dumneavoastră? Claus, ai 5 minute pentru a răspunde la aceste întrebări. Um, now future cohesion policy. În ceea ce privește viitoarea politică de coeziune. Am primit o întrebare de la domnul Boștinaru în legătură cu documentul. Nu vreau să îl citesc acum. Acesta a fost adoptat în adunarea generală de săptămâna trecută, dar discuțiile încă mai continuă. Bineînțeles, ne dorim să cooperăm cât de strâns e posibil. Ceea ce privește constrângerile bugetare, da, acestea există. Cred că o contribuție foarte importantă pentru a depăși criza financiară este ca regiunile să aibă posibilitatea să se folosească de politicile regionale. Cine se ocupă de creșterea economică, cine dorește inovație, cine se implică în acest, dom- în acest domeniu pentru depășirea crizei economice, trebuie să se implice acele companii care uh, sunt responsabile în ceea ce privește competitivitatea, iar astfel de companii au fost mai puțin afectate acum de criză. Cât despre domnul noul comisar, am auzit despre acest subiect vineri în timpul unei conferințe de presă la adunarea generală. Noul comisar pentru politică regională are o experiență în domeniul regional, așa că cred că vom vedea ceva foarte diferit. Am, avem toate regiunile din Austria ca membri și deja organizăm discuții. În ceea ce privește așteptările noastre, ne așteptăm la foarte multe probabil la mai mult decât se va putea îndeplini. Ne dorim să se continue politica începută de doamna Hübner, care a făcut lucruri foarte bune în acest sens. Asta așteptăm și în continuare. În ceea ce privește cooperarea intrateritorială, Cred că aici intră în discuție finanțarea, da, e nevoie de sume mai mari în viitor, dar trebuie să ne schimbăm și abordarea. În Europa se vorbește întotdeauna despre diversitatea și bogăția culturilor noastre. Într-adevăr, e o contribuție mare pentru viitor, dar dar această cooperare intraregională și interteritorială e importantă. Însă e de ajuns să existe un schimb de experiență. De ce nu implementăm niște proiecte în care diferite țări pot să lucreze împreună. Cred că e ceva ce trebuie să ne preocupe în viitor. În uh, discuțiile pe care le avem noi și când politicienii se întâlnesc între ei, indiferent de uh, partidele din care fac parte se discută despre politicile din țara fiecăruia și se observă că opiniile sunt diferite. De ce? Se întreabă toți de ce sunt diferite opiniile lor. Încearcă să înțeleagă care e contextul mai larg. Și atunci când ei vin din țări diferite din Europa, au argumente diferite, cifre diferite, realități diferite. Toate acestea apar într-o discuție, așa că se ajunge la niveluri tot mai înalte de informație și cunoștințe, pentru că se au tot mai multe aspecte în considerare. Și cred că un aspect important în ceea ce privește cooperarea teritorială. Este această politică există deja de foarte mult timp. Întotdeauna se găsește pe pagina de internet o broșură, niște informații, dar uh, oamenii nu își dau seama totdeauna și nu găsesc totdeauna acolo cele mai noi dezvoltări în politica regională. Aici trebuie să mai lucrăm. Vă mulțumesc, domnul Luhan. Ulti ultimii trei vorbitori urmează. Deci, Aș dori să pun o întrebare în ceea ce privește scăderea produsului intern brut. Cu toții știm că produsul intern brut în aproape toate țările membre ale Uniunii Europene e în scădere, așa că și bugetul Uniunii Europene va scădea. Acum Comisia are alte priorități, cum ar fi poluarea mediului, criza financiară, agricultura și așa mai departe. Aș dori să știu ce credeți dumneavoastră, cum afectează acest proces dezvoltarea regională? Ce veți face dumneavoastră astfel încât uh, dezvoltarea regională, mai bine zis uh, finanțarea pentru acest obiectiv al Uniunii Europene și anume politica de coeziune să nu fie afectată? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Colarska. Vă mulțumesc foarte mult! să facă acum noi programe pentru dezvoltare. La, acestea sunt la nivel regional. Sunt uh, făcute special pentru regiunile în cauză. Unul dintre aceste programe este cel pentru Europa de Est, una dintre cele mai sărace regiuni din Europa. Nu vreau să intrăm într-o, într, dezbatere despre viitorul politicii regionale, dar dacă o astfel de discuție va exista, ce vom face cu instrumentele regionale? Cum se vor folosi? Puteți să evaluați eficacitatea acestui tip de programe? Se numește programul pentru Polonia de Est, cel la care mă refer eu. Este făcut pentru anumite regiuni. Vorbiți despre parteneriatul estic? Nu, nu vorbesc despre acesta. Vorbesc despre un uh, program regional pentru estul Poloniei. Este un program special. Vreau doar să știu dacă știți ceva despre eficacitatea acestor programe. Vă mulțumesc! Doamna Mukacievska. Mówił Pan o Europie regionów, Europie obywateli, Mulțumesc, vorbeați despre Europa regiunilor, Europa cetățenilor și descentralizarea utilizarea cea mai bună a fondurilor europene pentru a utiliza fondurile, beneficiarii trebuie să aibă acces la aceste fonduri și trebuie să se confrunte cu proceduri foarte complexe și birocratice. Vreau să vă întreb ce măsuri luați pentru a reduce birocrația și pentru a simplifica accesul la fondurile europene, pentru că, uh, ca practicantă, am uh, a fost, am văzut că există foarte multe proceduri stupide Uh, care stânjenesc accesul la aceste fonduri și uh, fac lucrurile foarte dificile pentru beneficiari. De asemenea, în ceea ce privește protecția mediului, în regiunile care sunt protejate, aceste regiuni, protecția mediului trebuie să fie un plus pentru regiuni. Știu că Există regiuni și municipalități care beneficiază de situri Natura 2000 și aceste municipalități pot să acce- aibă acces la fondurile uh, comunitare pentru că nu pot să aibă acces la aceste fonduri comunitare pentru că nu sunt comunități standard, sunt prea mici sau prea mari, uh, au caracteristici prin care sunt uh, regiuni non-standard. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți acest lucru și dacă aveți uh, o soluție. Da, există o problemă cu PIB-ul. Dacă acesta scade în Europa, nu știu. Uh, înseamnă că există mai multe presiuni asupra bugetului. Guvernele naționale ne vor spune că există mai puține fonduri disponibile. În contextul uh, a ceea ce am discutat înainte, acest, acest document neoficial al așa numiților experți care lucrează pentru Barroso, există un grup la nivel guvernamental, uh, uh, la nivel înalt, poate putem discuta mai târziu, există acești oameni care cer renaționalizarea și reducerea bugetului Uniunii Europene. Acest grup de oameni a făcut acest lucru de ani de zile. De asemenea, în țara mea, în timpul președinției britanice, decizia a fost oprită de doamna cancelar Merkel. Acești oameni încearcă acum să promoveze renaționalizarea, mai mulți bani la bugetele naționale și așa mai departe. Este cea mai mare amenințare pe care o avem la nivelul politicii regionale în, Euro, în Europa. Este vorba de oameni din statele care contribuie net la bugetul Uniunii. Există și o discuție în legătură cu alte priorități, însă, de exemplu, la politica energetică, dacă politica energetică va fi descentralizată și avem abordări diverse, acest lucru creează ocupare la nivel regional și inovare. Trebuie să susținem politicile regionale în mod corect pentru a putea ieși din criza economică. Oricum, eh, ieșim din criza economică, însă dezvoltare, creșterea economică vine de la IMM-uri, care sunt create în regiuni, eh, companii mici, inovatoare, unde câțiva oameni Uh, colaborează cu cercetători și cu personal academic. Nu este vorba de o fabrică guvernamentală sau câțiva agenți guvernamentali care decid că uh, înființează o companie sau așa mai departe. Uh, adevărata creștere și dezvoltare are loc fără intervenția guvernului. Energia mi se pare un domeniu foarte bun nu mi se pare că există pe de o parte mediul și energia și pe de altă parte celelalte politici. Există foarte multe presiuni, însă există și alte politici ale Uniunii Europene care uh, examinează fondurile cheltuite pe politica regională. În legătură cu grupul de regiuni, există un grup de regiuni în Polonia, însă în, succesul depinde de, da, de implicarea politi, politicienilor regionali. Noi credem că politicienii trebuie să fie implicați în gestionarea acestor fonduri. S-a discutat dacă să se dea mai multe competențe regiunilor sau dacă acestea să se implice mai mult în gestionarea fondurilor. Vă dau un exemplu din Serbia, care este un stat foarte centralizat, există doar o provincie autonomă, Voivodina, în nord, și în rest este o poziție foarte centralizată. Am fost invitați de primari în orașele din estul Serbiei, care au, spuneau că noi, primarii, ne, uh, ne-am întrunit din divers, făcând parte din diverse partide și am uh, decis să creăm o regiune de dezvoltare, o agenție pentru dezvoltare regională, pentru că dacă nu luăm lucrurile în mâinile noastre, putem aștepta uh, la nesfârșit. Dacă nu creăm acest, această organizație pentru dezvoltare economică, nu se va mișca nimic înainte. V-am întrebat dacă, i-am întrebat dacă există ceva comun în estul Serbiei și a spus, da, un singur lucru în comun este că toate regiunile noastre sunt subdezvoltate. Acest lucru ne arată ideile uh, importante și această politică este eficientă. În legătură cu accesibilitatea fondurilor, există acest grup la nivel înalt în legătură cu poverile administrative și Președintele Barroso a cerut președintelui anterior să se alăture acestui grup la nivel înalt. Acest grup se pare că lucrează bine și va avea rezultate în curând. S-a creat și o nouă organizație, un grup de lucru care să examineze diversele mecanismele de finanțare din Uniune și vom reveni pentru că sunteți probabil singurul aliat pe care îl avem pentru a ne asigura că finanțarea din Uniunea Europeană, gestionată de diversele direcții generale, este uh, cât mai ușor de uh, obținut. Există regiuni în jurul Mării Negre care fac parte din parteneriatul estic și există și colaborări cu state în curs de preaderare. Uh, este aproape imposibil să existe o conlucrare în jurul Mării Negre pentru că există foarte multe bariere administrative. Uh, când vom găsi o soluție, ne vom reîntoarce la comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc. Cred că putem să-i mulțumim domnului secretar general al AER pentru acest schimb de vederi. Aș putea de asemenea să spun în numele dumneavoastră că am dori să cooperăm cu dumneavoastră îndeaproape în legătură cu proiectele pe care le-ați menționat. De asemenea, vom cere secretariatului să eh, faciliteze distribuirea informațiilor dumneavoastră, a deciziilor și documentelor produsele dumneavoastră. Încurajez pe oricine care uh, este interesat să vă contacteze. Vă rog, contactați-mă pe mine, pe colegii care lucrează pe diverse probleme. Site-ul nostru este mm, aer.eu. Eh, vedeți acolo e-mail-uri, numere, numere de telefon, puteți să ne contactați în mod direct cu tot felul de întrebări prin e-mail, prin telefon și așa mai departe. Vă mulțumesc. Acum vom uh, continua, pentru că am rămas în urmă. Următorul punct, 5 pe ordinea de zi. Sper că domnul Kirilov este aici. Deci, um, acum există o problemă cu timpul, uh, dar avem și o problemă în legătură cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Domnul Lambert ne-a dat uh, un exemplu cu un alt regulament, însă acum există uh, o situație mai complexă. Îi dau cuvântul domnului Kirilov și după aceea și Comisia Europene dacă dorește să comenteze asupra situației actuale. Vă mulțumesc. Din cauza întârzierii pe care am acumulat-o, voi fi foarte concis, însă cred că e important ca reprezentantul Comisiei Europene să audă care sunt pozițiile membrilor acestui comisii parlamentare, deoarece situația se complică. Astăzi nu putem discuta despre substanță. Pot să vă spun că nu a fost sarcina cea mai norocoasă care mi-a fost uh, acordată. Documentele pe care le-am pregătit sunt pentru mai multă transparență în ceea ce privește procedura. Aceasta se schimbă. La, devine procedură legislativă simplă, ceea ce înseamnă că Parlamentul European va avea posibilitatea După cum știți, această procedură înseamnă că noi puterii vor fi recunoscute Parlamentului. Însă există anumite chestiuni juridice care trebuie soluționate înainte de a lucra la conținut. În primul rând, când va putea fi Parlamentul uh, consultat oficial pe acest dosar? Comisia a vorbit despre acea comunicare uh, omnibus cu o listă de propuneri restante și propuneri pentru adoptare. Deci nu până atunci Comisia parlamentară nu își poate începe activitatea, asta e clar. În al doilea rând, ce propunere va fi transmisă și va fi baza pentru munca noastră în Comisia parlamentară? Eu am primit uh, semnale contradictorii în acest sens, însă lucrurile par să se lămurească. Deci fie textul aprobat de comisie pe 22 iulie, fie o nouă propunere. Deci eu cred că ne vom baza pe textul original. Aș vrea să știu dacă propunerea le va fi trimisă și parlamentelor naționale. Acum uh, Comisia și Parlamentul au o poziție divergentă, însă știm ce zic experții noștri juridici de la Parlament și anume că documentul trebuie trimis Parlamentelor naționale. Va trebui să existe și o decizie privind conflictul de interes cu Comisia de Ocupare. Nu știu dacă știți, dragi colegi, dar această comisie a cerut să fie comisia de fond la acest uh, raport. S-ar putea eventual să uh, elaborăm raportul împreună. Deci trebuie să luăm o decizie privind acest conflict de competențe la Parlamentul European. După toate ce aceste lucruri se vor fi uh, lămurit, vom începe munca la acest dosar. Însă se pare că asta nu va fi prea curând. Iar toate aceste măsuri erau necesare pentru situația de criză și eu mă tem că până când vom începe noi munca, criza se va fi terminat. În ianuarie s-a prezentat un al doilea document de lucru. Și la un moment ulterior vom putea începe să lucrăm pe marginea acestui document. Însă aș vrea să știu care este aviz, ă, părerea dumneavoastră, deoarece trebuie să știu acest lucru pentru a încerca să văd cum urmează să procedăm. Domnul Boștinaru are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Eu salut intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, însă e foarte important ca amendamentele la acest regulament să fie adoptate cât mai repede cu putință, deoarece asta înseamnă să simplific... De, de, de, de aceea am dorit să facem această simplificare, pentru a ajuta țările pe timp de criză și nu post-mortem. Un al doilea comentariu. E clar, cu adoptare întârziată a modificărilor s-ar putea să vină prea târziu și nu va mai fi deloc bună. Mai ales în țările care au cea mai mare nevoie. S-a ajuns la un compromis la Coreper, de aceea acum trebuie să facem toate presiunile pentru a lucra pe baza acordului pe care îl avem. O nouă propunere pentru comisie ar însemna să ne întoarcem uh, să ne întoarcem în loc să mergem înainte. Și nu ne putem permite așa ceva, deoarece trebuie să apărăm interesul cetățenilor. Vrem ca aceste prevederi să fie implementate în prima parte a anului în prima parte a, program, a programului a perioadei de programare 2007-2013. Deci acum, o orice altă soluție ar fi complet neavenit, ar fi chiar o înfrângere pentru comisia noastră. Acum, în ceea ce privește competența cu Comisia de Ocupare. Eu nu cred că ei au o bază solidă pentru a se implica. Cred că singurul motiv pentru care vor să se implice este pentru a întârzia toate aceste măsuri, să aștepte ca această criză să se încheie și ca măsurile să nu mai fie necesare. De aceea, doamnă președinte, sper ca la conferința președinților să puteți lua hotărârea corectă. Fac un apel la dumneavoastră, doamnă Hubner, deoarece le va fi, ne va fi foarte greu, practic imposibil să le explicăm cetățenilor că noi am eșuat, deoarece anumite aspecte birocratice și juridice nu ne-au permis să ajungem la o soluție. Vă mulțumesc! Doamna Viercoli. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Briar Oconi, mă scuzați. Nu voi uh, reveni și eu pentru a spune cât de aberantă e situația. Trecem printr-o perioadă de nesiguranță, atât în ceea ce privește textul care ne va fi transmis, cât și data când acest uh, text va fi transmis. Și sunt de acord cu domnul Boștinaru pe deplin. Aceste, am lansat toate acestea pentru a ajuta țările uh, cele mai, cel mai lovite de criză. Și cred că nu vom reuși să punem în aplicare acest text înainte ca această criză să se încheie. E o aberație. Grupul PPE dezbate în legătură cu acordul obținut prin unanimitate la Consiliu. Deci trebuie să vedem însă dacă acesta este acordul cel mai bun cu putință. Un lucru e clar însă, după ce vom înlătura toate aceste incertitudini, va trebui să procedăm foarte repede. A intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, iar noi suntem politicieni aleși și trebuie să acționăm repede pentru a combate această criză economică care îi afectează pe cetățenii și pe companiile din regiunile noastre. Vom avea, de asemenea, un termen de 8 săptămâni când vor fi consultate parlamentele naționale să profităm de deplin de acest termen pentru a lucra. Însă, să nu uităm un lucru, tratatul de la Lisabona nu trebuie să întârzie procedura. Sunt niște chestiuni foarte importante care țin de criza actuală. Eu uh, i-am spus uh, domnului Kirilov că sunt disponibilă. Vă spun din nou că sunt gata să mă întâlnesc cu Comisia Europeană, cu ceilalți raportori din umbră, așa cum s-a stabilit deja. Trebuie să progresăm cât mai repede, iar punerea în aplicare a tratatului de Lisabona nu are cum să frâneze această decizie. Domnul Luhan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna Aconi, ehm, și anume consider că trebuie să începem lucrările de amendare ale textului Comisiei, de altfel ehm, nu vom putea folosi fondurile europene pentru ieșirea din criză. Mă bucur foarte mult că în cadrul aceluiași grup politic părerele sunt diferite și mulțumesc domnului Boștinaru care are aceeași părere că acest um, proiect trebuie început acum și nu așteptat până când criza va trece. Tratatul de la Lisabona vrea să aducă instituțiile Uniunii Europene mai aproape de cetățeni și vrea o simplificare a procedurilor și nu o um, complicare a acestora. De aceea, acest raport, care are o importanță atât de majoră, mai ales pentru țările noi aderate, și care, bineînțeles, vizează coeziunea economică, socială și teritorială, ar trebui început imediat, deja suntem întârziere din punctul meu de vedere, și ar trebui început imediat în cadrul grupului politic, în cadrul e, eh, comisiei noastre și, bineînțeles, e, eh, cu toate ideile din partea întregului grup. Vă mulțumesc. Mr. Goodmanis, please. Thank you very much. Thank you very much. Mulțumesc, spune domnul Goodmanis. Eu aș spune că ar trebui să procedăm altfel. Eu sunt un uh, membru de plin al Comisiei uh, Bugete și astăzi am pentru prima oară ocazia să explic care este situația din punct de vedere bugetar. Voi încerca să vă explic pe scurt care e situația. Dacă ne uităm la ce trebuie să îndeplinim uh, la fondul social uh, în fiecare țară. Deci, în perspectiva anterioară crizei, nu voi menționa țări, deoarece nu e potrivit să fac asta, însă vă spun, în perspectiva 2000-2006 au existat țări care au trebuit să ridice cu 95% rata de plăți. Deci e vorba de banii plătiți pentru angajamente. Însă în loc de 95%, există multe țări care sunt la 83%, 73%, 81%, iar uh, rata de îndeplinire a plăților este mult sub uh, cea necesară, înainte de criză vorbesc. Și problema este că multe țări care au îndeplinit criteriile au făcut-o cu o rată de 95%. Diferența e mare, totuși. Nu e vorba doar de obstacole administrative, birocratice din partea Comisiei Europene. Nu, e vorba să dai toate documentele la timp uh, și procedurile de multe ori sunt diferite. În ceea ce privește plățile restante, rata e, aici e vorba de practic 16 miliarde din perspectivele anterioare. Aici intră și fondurile de coeziune, deoarece acestea trebuie date până la sfârșitul, documentele trebuie date până la sfârșitul anului 2010. Însă de la fondul, la fondul social, plățile restante sunt mult mai mari. Acum, când e vorba de noile perspective și de rezultatele recente, la Comisia Bugete și poate și dumneavoastră puteți vedea lunar care sunt informațiile în legătură cu aceste fonduri. La fondul social, diferențele sunt mari. Rata de plăți începe la 13% și ajunge până la 50%. Gândiți-vă o diferență de câteva ori de la o țară la alta. Și dacă e să vedem situația țărilor în, în criză, uh, putem compara diferențele de PIB. Există țări care sunt mai jos sau mai sus, însă nu există o corelație clară. Deci nu neapărat cei care, nu sunt, care sunt în criză nu și-au uh, îndeplinit uh, rezultatele deoarece au probleme acasă. Și un ultim lucru. Astăzi uh, am încheiat discuțiile pentru bugetul 2010. Erau, au fost niște discuții foarte strânse în legătură cu uh, angajamentele de plăți. A trebuit să vorbim de să vorbim despre plata pentru Coslo 2. Gândiți-vă cât de greu ne va fi. E vorba de 3% în 2009 și 3% în 2010, iar marja e practic inexistentă. E 0,07 Deci dacă vrem 6,6 în plus pentru o rambursare 100% pentru a le da statelor membre, nu știu cum vom face. În bugetul 2009 s-a văzut că acest lucru a fost imposibil. De aceea cred că trebuie să fim mai realiști și să nu ne ambalăm atât de mult. avem nevoie de o instituție care să vadă ce se întâmplă cu banii, iar pentru 2010, 2011 și 2012 banii trebuie reduși, deoarece au fost deja plătiți în 2010. Și aici apar probleme legate de rata dobânzii, însă principala problemă e că fie acum e prea târziu, deoarece aceste măsuri nu sunt în buget, fie, dacă e să ne uităm ce se întâmplă în toate țările, veți vedea că implementarea de dinainte de criză și acum e atât de diferită încât uh, ne dăm seama că nu neapărat criza a afectat uh, rata de respectare a prevederilor din fondul social și de coeziune. Există țări care, sunt, care au rată de 10%, de 16% de nerespectare. în, în spatele acestor probleme e ceva mult mai grav, de aceea trebuie să analizăm cifrele cu mare atenție. Eventual să avem un grup de lucru comun între Comisia Regii și cea de bugete pentru a discuta despre acest lucru, deoarece e foarte greu. Comisia Bugetei va pune întrebări comisiei. Ce se va întâmpla cu acești bani care nu sunt plătiți deoarece țările nu au deplinit condițiile? Se vor amâna plățile sau nici nu vor mai fi deloc plătite? E vorba și de fondul social. Deci să fim mai atenți, să nu fim doar atât de agresivi și să tot cerem comisiei să facă ce spunem. Scuzați că trebuie să vă zic toate acestea, însă țara mea are probleme foarte mari. Deci multe țări au probleme mari și nimănui nu este ușor. sprechen, weil, äh... Aș dori să vorbesc despre procedură. Cred că nu e clar cum va fi această procedură. Până acum lucrurile stau în felul următor. Potrivit vechii proceduri, foloseam procedura de codecizie, acest lucru însemna că această comisie trebuie să își constituie o poziție, să-i dea raportului un mandat, astfel încât să existe o negociere informală între, concili, între Consiliu și între Comisie. Acest lucru nu s-a întâmplat încă nu există un asemenea mandat pentru raportor. Și în procedura de evaluare, Parlamentul nu s-a folosit de drepturile pe care le are până în acest moment. Am întrebat mereu când va primi raportorul un mandat. Până acum nu avea un mandat conform căruia să acționeze, a putut doar să asculte discuțiile. Aceasta este problema pe care am avut-o și în cadrul vechii proceduri, când nu ne puteam folosi de drepturile noastre. Acum există o, un, o concesie în această privință. Cel puțin am putea să spunem următorul lucru. Nu mai este acum inițiativa Parlamentului, ci în Consiliu are loc o lectură și apoi se adoptă o poziție. Însă Comisia noastră nu are încă o poziție pentru că nu există acest mandat pentru raportor. Ceea ce ar trebui noi să facem este să existe o procedură în această comisie și în acest parlament, astfel încât să existe un mandat pentru raportor. Dacă nu, atunci drepturile noastre au mult de suferit. Aceasta este propone- propunerea mea, indiferent de dezbaterile care au loc. Și vechea procedură și noua procedură intervine această chestiune. Trebuie să existe aceste amendamente ca și să existe un raport elaborat de un raportor, nu doar amendamente. Și atunci putem decide ce formă trebuie să aibă acest raport și ce fel de procedură va urma să fie folosite. Aceste lucruri sunt posibile și se pot face în următoarele 8 săptămâni. După, vor, informațiile vor fi trimise parlamentelor naționale și atunci există un scurt timp în care putem lucra în paralel. Trebuie să așteptăm aceste 8 săptămâni și eu chiar cred că am putea duce la îndeplinire tot ceea ce am spus. Ar putea exista un consens în Consiliu și atunci am, s-ar putea schimba documentele de până acum. Noi știm că probabil documentul Coreper va fi folosit de comisie. Eu cred că într-adevăr așa vor sta lucrurile, documentul Coreper va fi baza pe care vom acționa. Comisia ne va face propuneri, Teoretic e posibil acest lucru, iar acest document Coreper se va încheia cu o hotărâre și apoi cu un mandat. Aceasta este tema pe care până acum nu ne-am făcut-o. Putem să mergem în această direcție. Atunci va exista un mandat. Și atunci vom putea hotărâ cum să procedăm în continuare. Așteptăm cele opt săptămâni? ca să, fim pe, ca să fim siguri de ce se întâmplă, însă nu mai avem mult timp până la sesiunea plenară. Am putea discuta și în comisie și să vedem cum vom proceda. Prin uh, codecizie sau, sau ce se va întâmpla cu în cadrul tratatului de la Lisabona. Important e ce reiese ca și conținut. Încă nu există o hotărâre în această comisie sau o discuție. Se discută doar despre procedură. Indiferent de ce procedură vom alege, trebuie să acționăm în felul următor. Să ne fie clar în text când, când vor fi stabilite termene limită și să existe un mandat. Până acum fiecare a lucrat în, s-a lucrat în nume propriu și nu în numele comisiei. Trebuie să hotărâm care va fi procedura oficială. Și aici trebuie să existe avizul raportorului. Aceste lucruri nu s-au făcut în mod oficial până acum. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează colegul nostru, domnul Toirer. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește procedura, sunt de acord cu ceea ce a spus colega mea din grupul PPE. În ceea ce privește importanța temei, cred că aici există o problemă. Eu consider că ar trebui să ne fie foarte clare și scopurile. Pentru mine e clar următorul scop. Trebuie să ajungem în punctul următor. Să primim cifre din partea Comisiei în ceea ce privește dezvoltarea regională în timp. Iar apoi ne vom putea ocupa concret de acele lucruri care nu funcționează cum trebuie. Fie că e o problemă birocratică, fie că problema vine din alte domenii, vom putea face o evaluare și cred că uh, Aici trebuie să discutăm noi, să vedem care va fi procedura. Trebuie să ținem cont de informațiile de, din context. Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Scuzați, doamnă președinte, dragi colegi, în ceea ce privește faptul că cei de la Comisia Ample de ocupare vor să se ocupe de acest uh, raport, deci eu cred că un membru al grupului socialist a cerut ca cei de la ocupare să se ocupe de acest raport. De aceea eu vă propun, uh, dumneavoastră, socialiștilor, să negociați, să vedeți dacă nu a putea face ca această cerință să fie retrasă privind uh, Fondul Social European. Pe scurt, aș vrea să vă spun că eu am răspuns uh, scrisoarei trimisă de doamna Pervanș Perez, iar conferința președinților de comisii nu are cum să se ocupe de această problemă înainte ca Parlamentul să înceapă procedura la acest regulament. Deci nu putem face mai multe deocamdată, însă suntem foarte activi. Îi cer acum domnului Rudolf Niser din partea Comisiei Europene să ne informeze în legătură cu stadiul lucrărilor la Comisie. Mult, mulțumesc! On the so-called omnibus uh, later today. Vă mulțumesc. Dar vreau să vă explic și decizia Aș dori să profit de această ocazie să vă explic uh, cum gândește serviciul nostru juridic. După părerea lor, Comisia deja a transmis în mod oficial Parlamentului European în luna iulie uh, sub procedura de aviz conform procedura originală. Deci nu mai există niciun fel de uh, cerere de transmitere din partea comisiei, pentru că nu există niciun fel de propunere oficială disponibilă. Cu toate acestea, juriștii noștri spun foarte clar că de atunci s-a creat o realitate politică prin faptul că s-a ajuns la un pas intermediar cu acest document neoficial care a introdus o propunere care este similară cu propunerea finală decisă la Coreper în unanimitate și pe care o avem acum uh, ca realitate politică. Există de, deci decizia Coreper prin care se consideră că trebuie să ne continuăm activitatea. Se pare că există o problemă juridică în contextul dacă Consiliul poate să transmită această decizie în mod oficial Parlamentului European, însă aș dori ca această problemă să se rezolve în interiorul serviciilor juridice ale Consiliului pentru a transmite acest document Parlamentului în mod oficial. După cum știți, Comisia acceptă această propunere a Coreper ca o realitate și acum este în interesul instituțiilor să înaintăm cât mai rapid posibil înainte pentru a avea măsuri financiare cât mai oportune uh, cât de curând posibil. După părerea noastră, în contextul implicării Parlamentului European și al Consiliului, în contextul procedurii de codecizie, munca va continua la nivelul unui trialog Ah, cât de curând posibil. Mulțumesc. Există întrebări adresate Comisiei? Dacă discuțiile au fost suficiente, atunci înțeleg situația în felul următor. Trebuie să Uh, primim aceast, acest document pentru a putea să începem munca oficială. Am căzut de acord, acum câteva luni au existat discuții cu privire la procedură. Vom lucra în mod informal cât de mult vom putea acum. Trebuie să facem acest lucru pentru a nu întârzia întregul proces așteptând aprobarea parlamentelor naționale. Toți colegii care au vorbit au fost, în principiu, în favoarea continuării muncii sub procedura Coreper. Este un semn foarte bun. E important că s-a discutat ce cale trebuie să urmăm în pregătirea raportului, însă nu putem începe să lucrăm în mod oficial până ce nu primim documentul. Comisia se gândește acum cum să trimită propunerea mai departe Consiliului și apoi vom lucra cât de repede va fi posibil. Ne vom folosi de procedurile obișnuite în acest caz. De acord? Doamna Șetru Comisia n-a făcut decât să uh, spună ceea ce am spus și eu. O problemă rămâne nerezolvată. Comisia aceasta nu și-a exprimat poziția uh, cu privire la acest document. Nu poate să aibă loc un trialog. Parlamentul își pierde aici drepturile. Eu cred că este neapărat necesar ca dumneavoastră, ca președinte, să vă asigurați că noi vom avea posibilitatea de a ne exprima poziția, să existe un raport cu termene limită pentru amendamente și astfel încât să existe posibilitatea unui trialog. Dacă nu, noi suntem în afară, acum suntem în afară. Comisia a spus că s-a ținut de termenele, termenele stabilite. Ceea ce ați spus dumneavoastră este, este nedrept. Com nu am primit documentul în comisie, trebuie să treacă întâi prin sesiunea plenară. Acest lucru încă nu a fost făcut. Pentru moment există o diferență de opinie între serviciile legale ale Comisiei și ale Parlamentului. Tot ce am putut face în ultimele două luni a fost să lucrăm într-o manieră informală, să înțelegem ce apare în regulament, ca, pentru că apoi când începem munca oficială să o începem pur și simplu. Îmi pare rău, nu putem să încălcăm regulile în, comitetul nostru, în comisia noastră. Se fac eforturi pentru a ne încadra în timp. Sunt de acord cu dumneavoastră, doamna președinte. E nevoie, e nevoie de această trimitere. Dacă nu, ne vom afla într-o situație interesantă. Săptămâna trecută credeam că vom primi alte informații din partea comisiei, acum altceva. Eu aș recomanda comisiei, eu n-aș recomanda comisiei să înceapă să lucreze pe ceva despre care nu știm nimic sigur. Ar trebui ca să ținem minte că această trimitere depinde foarte mult de decizia președinților, dacă va ajunge sau nu în comisia noastră și alți colegi lucrează în acest sens. Noi trebuie să știm cum vom fi implicați și dacă vom fi implicați în acest uh, proces. Sunt de acord cu colega mea, da, în mod informal trebuie să ne continuăm munca. Însă nu e vina comisiei noastre, e vina Consiliului, aș spune, care tărăgânează lucrurile deja de câteva luni. Și acum noi pur și simplu așteptăm. Am discutat această chestiune informal, dar nu am putut să facem nici măcar cei mai mici pași în lipsa acestor documente. Înțeleg îngrijorarea colegilor mei, înțeleg că durează foarte mult. Odată ce procedura va fi oficială, vom vedea ce e de făcut. Când primim aceste documente în Parlament, atunci vom putea să ne intrăm în rol. Atunci vom putea să luăm o decizie aș dori să spun următorul lucru. Așteptăm ca Comisia să ia o decizie în ceea ce privește comunicarea omnibus. Apoi, intenția mea este următoarea. Sper că veți avea un, proie un proiect de raport pentru o primă lectură în ianuarie, la întâlnirea din ianuarie, în 25 ianuarie. Va trebui să votăm asupra amendamentelor în 8 săptămâni. Singurul lucru pe care nu-l vom putea face va fi votul final. Asta s-a stabilit, însă putem discuta propunerile. Cred că am căzut cât de cât de acord de astăzi. Doamna Șet. Doamnă președinte, dacă lucrurile stau într-adevăr așa, atunci de ce spune Comisia că ne-a transmis ceea ce trebuia? Nu vreau să reproșez nimic nimănui, dar noi cunoaștem deja de mult timp un document, însă nu am reacționat la el. Nu a existat o procedură în cadrul Comisiei și în cadrul evaluării ar fi trebuit să stabilim o procedură, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Probabil că ar fi trebuit făcut, ar fi trebuit să-i fie dat un mandat raportorului și atunci negocierile ar decurge altfel. Ar fi bine ca acum să ne spuneți un lucru sigur. Da, e clar că trebuie să așteptăm uh, trimiterea oficială, însă, între timp, ce vom face? Pe de altă parte, vorbim de o procedură simplificată care îi oferă raportorului un mandat, însă, pe de altă parte, am putea și acum să acționăm am putea să vedem care sunt opțiunile pe care le avem în cadrul acestei comisii și ce se va întâmpla mai departe în decembrie în cadrul comisiei. Când vor exista modificările? este clar, se știe acest, acest termen și trebuie să stabilim tot ce de stabilit. Nu spun că e vina dumneavoastră, nu e așa, dar eu cred că nu trebuie, eu, trebuie, eu cred că trebuie să fim mai activi în acest sens. Domnul Lambert Farnisteran. Mulțumesc, doamnă președinte. Este important să avem o poziție oficială. pentru a fi și noi în consens cu ceea ce se întâmplă. Trebuie să fim informați de tot ceea ce se întâmplă. Am avut o problemă foarte mare în cadrul tuturor grupurilor în ceea ce privește uh, cofinanțarea, dacă ea trebuie menținută sau va trebui să se renunțe la ea. Nu am vrut să părem prea grăbiți, să discutăm prea repede despre aceste lucruri, însă acum se pare că am ajuns într-un punct mort. E clar că nu ne-a convenit propunerea inițială. Dacă lucrurile, rămâne aș... Dacă lucrurile nu vor rămâne așa, atunci probabil că până în decembrie vom avea o poziție formală. Dacă e să privim propunerea Consiliului, atunci cred că am putea să înaintăm. Nu cred că e nevoie să discutăm chiar atât de mult. Trebuie, mai important e să vedem ce vom face în viitor. E important să primim o notă de la secretariat, trebuie să știm care va fi poziția noastră oficială. Nu cred că am făcut lucrurile într-un mod greșit. Bineînțeles că pot să existe păreri diferite, însă tot ce putem să facem e să îl ajutăm cum putem pe raportor. Odată ce vom avea propunerea, nu vor mai exista obstacole. În Contribuție. În ceea ce privește procedura și conținutul documentului. În ceea ce vrește procedura, aș vrea să îi sprijin pe colegii mei care tocmai au făcut uh, această sugestie și să luăm în calcul acordul de la Coreper. În ceea ce privește conținutul, e drept că cea mai mare cofinanțare din, o mai mare cofinanțare la Fondul Social European nu va rezolva problema, ci va aduce totuși mai multă flexibilitate. Iar în propunerea originală a Comisiei nu se vorbea despre acest lucru. Și nu putem nega faptul că această criză a avut niște efecte concrete. Alte comentarii? Presupun că acum colegii de la DG Regio vor face presiune asupra Secretariatului General pentru a trimite Parlamentul European documentele cât mai repede cu putință, pentru a avea acest document de referință cât mai repede, pentru a menține acel termen uh, limită din uh, ianuarie, pentru a pregăti prima lectură. Însă astăzi eu nu pot uh, hotărâ asupra unui mandat, deoarece nu avem cum să o facem. No other comments, then we can just... Nu aveți alte comentarii, încheiem acest punct. And that, can we move further? Or... Trecem la următorul punct. Putem să trecem la punctul 6, raportul... Da, aveți... Comisia cere să ia cuvântul. Mulțumesc din nou pentru a fi foarte clar. Ceea ce va transmite Comisia este singura comunicare care explică procedura de trecere spre codecizie. După cum am spus, nu va exista niciun fel de nouă transmitere de document nou din partea Comisiei, pentru că Comisia înțelege că în 24 iulie în acest an, propunerea inițială a Comisiei a fost transmisă Parlamentului European. Și omnibusul pur și simplu re declară acest lucru. Acum ne confruntăm cu realitatea politică că s-a ajuns la un compromis în Coreper și credem că munca trebuie să continue pe acest compromis. Un proces care trebuie să continue cu acordul Parlamentului și Consiliului. Deci, președinte, să presupunem că acest lucru va trebui să fie susținut de Serviciul Juridic al Parlamentului European. Însă noi putem uh, susține acest lucru în mod politic, dar nu putem face treaba altora. Trecem așadar la punctul 6 pe ordinea de zi, raportul privind Cartea Albă a Comisiei și îl rog pe domnul Salvatore Carona dacă are comentarii de făcut să ia cuvântul. John, is he here? Should be. Is Mr. Car- yes. Carona este aici? Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte rapid, pentru că suntem în criză de timp. Deja am uh, înaintat un aviz, un comentariu în legătură cu raportul privind Cartea Albă a Comisiei. Săptămâna viitoare la Copenhaga se va reuni comunitatea internațională pentru a discuta cum să pot promova activitățile comune pentru a compensa schimbarea climatică și toată lumea speră că la Copenhaga va exista o exprimare a unei voințe clare pentru a rezolva această soluție. Toată lumea Eh, știe că aceasta este provocarea majoră a următoarelor decenii. Știm că va trebui să ne confruntăm cu efectele schimbării climatice în următorii 50 de ani, efecte care vor duce la creșterea temperaturii eh, atât a terenului pământului cât și a mărilor. Eh, se vor fi afectate și sistemele de transport. Eh, avem nevoie de un răspuns la toate aceste lucruri. Primul răspuns ar fi să introducem măsuri prin reducerea eh, gaz, emisiilor de gaze cu efect de seră. În al doilea rând, să creștem, să luăm măsuri pentru a reduce vulnerabilitatea mediului. Comisia încearcă să găsească activități comune europene pentru a se susține acțiuni internaționale mai detaliate împotriva schimbării climatice, în special pentru a ajuta statele în dezvoltare prin găsirea unei strategii globale care să uh, răspundă la scenariile pe care le-am menționat. De asemenea, consolidarea strategiei de adaptare la schimbarea climatică este o oportunitate pentru noi investiții. O economie bazată pe emisii scăzute de dioxid de carbon va fi o economie eficientă din punct de vedere energetic, va ajuta mult politica dezvoltării și uh, situația crizei actuale. Schimbarea climatică va afecta unele zone mai mult decât altele și diverse mm, părți ale Europei, în special sudul și bazinul Mediteranei, dar de asemenea și zonele muntoase, cum ar fi Alpii de asemenea insulele și regiunile, regiunile ultraperiferice. În uh, următorii ani vom vedea o diferențiere și mai mare între diversele regiuni. De exemplu, în domeniul energetic, uh, schimbarea climatică va afecta cererea și oferta topirea calotelor glaciare va duce la o uh, creștere a energiei hidroelectrice în nordul Europei și o scădere cu 25% a acelui tip de energie în sudul Europei. De asemenea, infrastructura turistică, a furnizarea de apă, Însă ceea ce aș sublinia în această comisie, care discută coeziunea între diversele coezi- regiuni, se acordă mare atenție la două puncte. Promovarea politicilor care ar putea să subordoneze investițiile private și publice pentru dezvoltare utilizând schimbarea climatică și prin susținerea potrivită pentru ca Comisia să aibă un nivel la nivel, grup la nivel înalt pentru schimbarea climatică și pentru adaptarea la aceasta. Pentru a se include autoritățile locale și regionale, vă mulțumesc și aștept comentariile dumneavoastră și amendamentele. Vă mulțumesc, domnul Cemopoulos. Vă mulțumesc, domnul președinte. Este vorba de un subiect uh, grav uh, pentru care trebuie să contribuim cu toții prin legislația noastră raportul merge în direcția cea bună. Și pot să fac și eu câteva remarci de care sper că veți ține cont. Aș dori, de exemplu, să vorbesc despre punctul 3, unde vorbiți de necesitatea de a reacționa de urgență împotriva încălzirii globale printr-un pachet de măsuri ci și prin măsuri preventive. Aș dori să adaug ceva aici. Aș dori să se facă referire la un acord obligatoriu pe plan juridic. Mi se pare un lucru inter- important, după cum a spus domnul Dimas, care merge și în direcția dorințelor comisiei. De asemenea, aș dori să adăugăm reducerea masivă a emisiilor de gaze cu efect de seră și o cotă de 30-40% raportată la nivelul din 1990. Spune acest lucru pentru că IPCC vorbește de 30-40%. Uniunea Europeană trebuie să accepte 30% dacă celelalte state uh, sunt de acord. Acest lucru figurează în Cartea Albă la pagina 3 acolo se, vorbesc, se vorbește despre măsuri de reducere a emisiilor, trebuie să vorbim și de susținerea acestor acțiuni, pentru că există o mare necesitate de a lua măsuri de împădurire. Trebuie să vorbim foarte mult despre împădurire. În acest uh, aliniat, unde se vorbește despre măsuri de adaptare pentru a reduce efectele negative se vorbește și de măsuri regionale de adaptare, trebuie să se vorbească și de măsuri regionale, nu doar naționale. La punctul 5, unde vorbim despre o strategie de adaptare începând cu 2013, și acolo trebuie să punem accentul pe zonele de coastă și pe insule, care sunt cele mai amenințate. De asemenea, la punctul 7, acolo unde se vorbește despre dezvoltarea de infrastructuri de transport cu emisii scăzute, trebuie să punem accentul pe căile ferate. Pentru că am avut un raport în acest sens uh, dimineața aceasta în Comisia Mediu, pentru că căile ferate nu emit decât 10% din emisiile totale, mult mai puțin decât transportul rutier. Și fondul de coeziune, FEDER, ar trebui să fie îndreptățit să ia mai multe măsuri de adaptare la uh, schimbarea climatică. De asemenea și adaptarea politicilor rurale. Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia a spus lucruri foarte importante și anume că e nevoie să reacționăm la schimbările climatice. Emisiile diferențiate de Uh, dioxid de carbon și faptul că există măsuri diferite în ceea ce privește uh, oprirea schimbării climatice e de asemenea o problemă importantă. În Austria există centrale atomice periculoase, mai există și în Slovacia și în Cehia astfel de centrale nucleare. E important să spunem că centralele atomice uh, sunt, intră în această chestiune a protejării mediului. Costurile pentru asemenea deci, construirea unor asemenea centrale sunt foarte mari, acest lucru se știe, dar această energie atomică este și rămâne periculoasă. Reactoarele sunt foarte periculoase pentru mediu în ceea ce privește radiațiile și pot rezulta de aici probleme de sănătate. Mai există un subiect vechi și important și anume faptul că trebuie să existe o cooperare, o cooperare mai bună în anumite în regiunile Alpilor. Aici se uh, topesc ghețarii, scade foarte mult uh, nivelul apei. Trebuie neapărat să se țină cont de această regiune a Alpilor care este atât de afectată. Nivelul apei va crește foarte mult și acest lucru va afecta multe domenii. În ceea ce privește dezvoltarea regională, aici trebuie să se ia măsuri regionale și legislație astfel încât să poată fi abordate asemenea probleme. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Șrit! Mulțumesc! Mi se pare foarte interesant ceea ce a spus antevorbitorul meu. Cred că, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm pe lucrurile care sunt de competența noastră în Comisia Regii. Trebuie să privim politica de coeziune și cum poate aceasta să ajute uh, protejarea climei. Pe moment, o mare parte din bani merge spre investiții care afectează clima. Cred că trebuie să se discute și astfel de lucruri în raport, pentru că asta e ceea ce putem noi să facem, astfel încât chiar și în acele astfel încât acele regiuni care sunt amenințate acum de schimbările climatice, cum sunt cea a Alpilor și regiunile de coastă, să capete importanța pe care o au. Pe de o parte, trebuie să știm ce rol joacă politica de coeziune în schimbările climatice. Noi trebuie să facem schimbările de care nevoie pentru a putea să ne aducem și mai mult aportul. Un al doilea rând e următorul, să vedem ce se poate face la nivel uh, local. Știm că la nivel local se începe odată cu strategia 2020 la o implicare activă în ceea ce privește schimbările climatice. Însă deocamdată nu s-a simțit acest aport local și tocmai com- de competența acestei comisii este faptul că aceste autorități locale trebuie să se implice mai activ, să se angajeze activ, trebuie să primească sprijinul nostru. Pe de altă parte, tot de comisia noastră uh, ține faptul că uh, sunt importante și alte lucruri din Cartea Albă. Trebuie să se știe clar cum putem să ameliorăm pericolele legate de schimbările climatice. Și un ultim punct, în uh, acest, uh, în acest uh, aviz trebuie neapărat să existe studii, să existe studiile regiuni 2020, să se spune exact care sunt pericolele pentru diferitele regiuni, cum va fi afectată populația în cazul în care lucrurile în ceea ce privește schimbarea climei evoluează așa ca cum evoluează acum. Să știm ce fel de pagube vor exista în acele regiuni. Nu doar că diversitatea uh, faunei și a animalelor va fi afectată, ci exact ce se va întâmpla cred că trebuie neapărat să includem și aceste lucruri în aviz. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a spune și eu ceva. Cred că un punct slab în acest document e tocmai contribuția diferitelor politici europene. Cred că e de datoria noastră să vedem ce a spus doamna Schröter și anume ceea, în ceea ce privește contribuțiile politicilor. Domnul, Val Nistelrooy. Într-adevăr, raportorul uh, a pus o problemă tocmai ușoară. Eu cred că trebuie să fim cu picioarele pe pământ aici la Comisia Regii. Statele membre și Comisia trebuie să duc la bun sfârșit o acțiune. Există această carte verde privind dimensiunea teritorială, privind coeziunea teritorială. Și știm că în practică aceste lucruri nu există, deși pe hârtie arată foarte bine. Eu aș fi vrut ca noi să avem un aviz mai puternic. Dacă dorim să ajungem la aceste eforturi de adaptare, trebuie să implicăm regiunile și orașele. Gândiți-vă la coeziunea teritorială în zonele de ritoral. În Europa există situații foarte diferite, iar studiul Europa 20 a identificat vulnerabilitatea regiunilor în funcție de fiecare regiune și oraș. Deci nu cu toate sunt la fel de vulnerabile în fața schimbării climatice. Raportul, într-adevăr, se îndreaptă în direcția cea bună, însă să nu uităm care sunt bazele politicii de coeziune și politicii regionale. Un alt lucru acum. S-au cerut mai multe funcții, mai mulți bani, mă scuzați. Asta e ca și cina de Crăciun, pe care o vrem cu toții cât mai copioasă, însă cu siguranță trebuie găsiți banii undeva pentru a finanța toate, acestea, finanța toate acestea. De câți bani dispunem noi? Deci nu avem cum să dăm un cec în alb. Trebuie să fim mai preciși. Am spus că trebuie să se facă anumite modificări în ceea ce privește politica regională la Comisia Europeană, însă E clar că dacă nu ne schimbăm comportamentul, ne vom îndrepta către un dezastru. Și după aceea avem și Fondul European de Solidaritate, care însă este prea puțin flexibil. Există anumite instrumente pe care le putem uh, asupra cărora putem avea un impact, cum ar fi, de exemplu, reîmpădurirea după incendii. Și, așa cum spunea și doamna președinte, uh, deoarece e vorba aici de o listă de dorințe în ceea ce privește schimbarea climatică, noi trebuie să folosim instrumentele pe care le avem și să găsim soluțiile adecvate. Repet, trebuie să dăm dovadă de mai multă precizie, deoarece s-au scris deja mii de avize în legătură cu această problemă. E o chestiune fundamentală care trebuie identificată și trebuie să fim preciși. Mulțumesc, domnul Beset. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește această carte albă, noi, Comisia Regii, ar trebui să contribuim în felul următor, să spunem că schimbarea, uh, combaterea schimbării climatice ar trebui să fie prioritară în politica regională. Nu e doar o luptă care se face la nivel de sector, în funcție de fiecare materie, sau de sector economic. Nu, e, e nevoie de o politică generală, coerentă, pentru a avea o transformare generală a economiilor noastre generale. Și pentru asta avem un instrument uh, care lipsește din documentul Comisiei și anume planurile climatice teritoriale. În acestea pe care le în aceste planuri, pe care le știu uh, oarecum în Franța, se încearcă să se ajungă la o coerență politică globală care să afecteze toate sectoarele de dezvoltare regională. Pentru a avea o dezvoltare regională potrivită, e vorba aici de amenajarea teritoriului, de transporturi, de protecția biodiversității, uh, E vorba de modalitățile de producție agricolă, de urbanism, printre altele. De aceea eu aș vrea să sprijin această idee a planurilor climatice teritoriale care sunt compatibile cu concluziile de la Copenhaga. Deci aș vrea că aceste planuri să fie incluse în Cartea Albă și să devină uh, Uh, coloana vertebrală și motorul politicilor regionale. Vă mulțumesc. Domnul Kelly este ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. recent, mai ales în ultimii doi ani, ne-am dat seama că, într-adevăr, există această problemă a schimbării climatice, iar în țara mea, opinia publică și-a schimbat uh, părerea, mai ales din cauza inundațiilor recente care au avut loc în orașul Dublin, oraș care nu mai fusese inundat niciodată. Mulți oameni uh, recunosc acum faptul că acest fenomen se va repeta și că se datorează schimbării climatice. Încălzirea globală a temperaturii e o problemă internațional și de aceea e nevoie de o soluție la nivel internațional, însă la nivel european trebuie să ne punem de acord și să sperăm că și alții ne vor urma. Foarte mulți își pun speranța în energiile regenerabile. Însă, în momentul de față, aceste energii regenerabile nu prezintă un avantaj economic. De aceea trebuie făcute investiții în cercetare și dezvoltare. Există lipsuri enorme de cercetare și eforturile trebuie accelerate. Un alt domeniu acum, transporturile. transporturile. Aici există o mare problemă. Foarte multe vehicule există foarte multe vehicule, iar numărul acestora se va dubla aproape în următorii ani. Trebuie să ne gândim la eficiența uh, de consum a combustibilului. Clădirile sunt un alt uh, domeniu în care trebuie să se facă mari eforturi de adaptare. 50% din emisii sunt produse de clădiri, o mare problemă care trebuie abordată cât mai repede cu putință. S-a menționat agricultura și ar trebui să discutăm și aici. Există însă această tendință de a ataca agricultura, de a da vina pe agricultura, ca și cum ar fi singura cauza acestor emisii. Și astfel Um, de multe ori încrederea celor care lucrează în domeniu este subminată. Era un poster și aici la Parlamentul European care spunea că dacă producem mai multă carne, scad emisiile. Însă să nu uităm că și mulți oameni mor de foame la nivel uh, planetar și de aceea e nevoie de un punct de înțelegere comună. Acum, energia nucleară. Mulți, uh, practic, uh, sunt puși la zid atunci când uh, vorbesc despre energia nucleară, când ne gândim cu toții la accidentul de la Cernobâl. Însă uitați-vă la Marea Britanie, uitați-vă la Franța, care are 58 de centrale nucleare. Uitați-vă bine care sunt avantajele și dezavantajele. Nu ar trebui să aveți reacții emoționale în ceea ce privește energia nucleară. Există acum noi măsuri de reciclare a deșeurilor nucleare și ar trebui să vedem cum funcționează această industrie nucleară și să cântărim cu atenție avantajele și dezavantajele. Vă mulțumesc, domnule Kelly. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Termenul pentru amendamente este 10 decembrie la prânz. De aceea, dragi colegi, vă rog să tratați cu seriozitate această temă. Eu cred că merită să arătăm acum care este rolul politicii regionale în combaterea schimbării climatice și cred că putem să arătăm că această politică poate avea un uh, efect uh, pozitiv. Deci, 10 decembrie, data de depunere a amendamentelor. Vă sugerez acum să discutăm mâine despre punctul 7. Mâine vom avea mai mult timp. Acum începe reuniunea coordonatorilor, iar cei care nu participă la aceasta pot părăsi sala. Mâine ne vom întâlni din nou la ora 9 dimineața.